Colegii la Dragi colegi, reluăm lucrările noastre. Înainte de a continua cu punctele de pe ordinea de zi, trebuie să vă comunic că un militar italian a fost ucis și un altul rănit grav în Afganistan. Dorim să transmitem condoleanțe familiei militarului Luca Sana. Primul punct de pe ordinea de zi este declarația Comisiei despre situația din Haiti la un an după seism, ajutor umanitar și reconstrucție. Așadar, în numele Comisiei, dau cuvântul doamnei comisar Georgieva. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie să-mi exprim și eu alături de dumneavoastră condoleanțele pentru familiile victimelor. Cu un an în urmă asistam la una dintre cele mai grave catastrofe naturale din istoria recentă, în Haiti. Însă, această catastrofă a declanșat una dintre cele mai mari dovezi de solidaritate cu persoanele care uh, suferă. O lecție de curaj pentru noi toți. La un an după această catastrofă, am dori să îi omagiem pe cei care au murit, dar și pe cei care au supraviețuit. Le-am promis ajutorul nostru și ne respectăm promisiunile. Uniunea Europeană reprezintă o parte critică din acest efort global de solidaritate pentru Haiti. Am mobilizat toate mijloacele disponibile pentru a oferi asistență humanitară și, după cum uh, vă va spune domnul comisar Pibalks mai târziu, și ajutor pentru dezvoltare pentru reconstrucția țării. După cutremur, Uniunea Europeană a promis peste 1,2 miliarde de euro de ajutor umanitar, iar Comisia a oferit 130 de uh, milioane pentru 2000, 330 de milioane, mă scuzați, în 2010, care au permis uh, îmbunătățirea vieților a mii de cetățeni din Haiti prin oferirea de alimente și adăposturi. Foarte multe persoane au primit ajutor, au primit locuințe ca să-și poată reîncepe viața. Poroprans, dar și Leogan și uh, alte orașe au uh, beneficiat de ajutorul nostru și persoanele din Port-au-Prince au fost ajutate să reintre în contact cu rudele lor din zonele rurale, au fost curățate drumurile și s-au susținut programe Cash for Work. S-au folosit 22 de milioane pentru a se acoperi nevoile esențiale de sănătate, acces la apă curată, campanii de informare, supraveghere epidem epidemiologică și logistică. Am ajutat până acum 130.000 de persoane și am oferit acces la apă curată la 500.000 de persoane. Peste 2 milioane de persoane beneficiază datorită nouă de acces la canalizare și uh, am ajutat foarte mulți cetățeni să uh, învețe cum să se apere de holeră și am distribuit 1,3 milioane de săpunuri comunităților afectate. Speram cu un an în urmă că în 2011 situația va fi mai bună, dar nu este. De aceea, pentru anul 2011 uh, am prevăzut în buget 33 de milioane de euro și suntem gata să găsim mai mult dacă va fi nevoie. Pentru 2011 prioritățile sunt locuințele, canalizarea și îngrijirile de sănătate. Și de asemenea vom continua să ne ocupăm de problemele de canalizare proastă care sporesc riscul de holeră la care sunt expuse comunitățile. Și de asemenea vom promova îngrijirile de sănătate pentru, că pentru că sistemul de sănătate din Haiti este uh, pe butuci, nu își poate ajuta cetățenii. În acest proces ne-am bazat pe lucrătorii umanitari și vreau să-mi exprim recunoștința față de cei care și-au pus în pericol viețile pentru a ajuta poporul din